Morning, dear colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Vă mulțumesc că ați venit. Vă mulțumesc pentru o răbdare. Am avut o întâlnire a coordonatorilor de la 9 dimineața, a durat o oră, însă am trecut prin toată ordinea de zi, iar acum vom putea continua cu reuniunea ordinară a Comisiei Libe. Vă urez bun venit și putem începe. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, și anume studiul privind politicile statelor membre în favoarea copiilor cu handicap. Doamna ba Marta Baesteros și doamna Natalie Merenz Moros ne vor prezenta un studiu. Dumnealor sunt de la Societatea de Consultanță Milieu din Bruxelles. Este vorba de un studiu cu privire la politicile vizând copii cu handicap. Este un studiu cerut de LIBE, de la, de la Departamentul de Politici, în vederea evaluării situației copilor cu handicap, drepturile acestora și nevoia de uh, legislație sau măsuri de luat. Îi voi da cuvântul doamnei Merens, iar apoi vom discuta. Doamna Merens, aveți cuvântul. Bună dimineața tuturor! Eu sunt Natalie Meraț de la Milio. Noi ne ocupăm în principal de chestiuni de mediu și de drepturi fundamentale. Am venit să prezint un studiu cu privire la politicile statelor membre privind copiii cu handicap. Obiectivul a fost uh, evaluarea situației acestor copii în, în Uniunea Europeană și ce poate să facă Uniunea Europeană ca să îmbunătățească situația. Încă de la început aș dori să precizez un lucru. Uniunea Europeană nu are competențe specifice cu privire la copiii cu handicap. Totuși, Uniunea are uh, dreptul de a promova drepturile acestor copii și să promoveze și să descurajeze uh, discriminarea pe bază de handicap. Studiul a vizat țări din Malta până în Finlanda, România, Grecia, și așa mai departe, am uh, acoperit de, destul de bine care este situația în Uniunea Europeană. Ce am făcut în acest studiu? Am analizat Convenția ONU pentru drepturile copiilor și Convenția ONU, ONU pentru copii cu um, dizabilități și am vrut să vedem dacă acele drepturi sunt respectate. Cel mai bune interese ale copilului, dreptul de a fi ascultat, antidiscriminarea, dreptul uh, de protecție împotriva violenței, dreptul la o viață de familie și dreptul la incluziune. Am vrut să vedem și cum sunt implementate aceste drepturi. Care sunt rezultatele analizei? În cele 18 state membre analizate există legislație care recunoaște în linii mari uh, drepturile copiilor cu dizabilități, implementarea la nivel practic este pro problematică în acele state membre. Criza economică a avut un impact asupra situației copiilor cu handicap. S-au tăiat fonduri pentru asistența socială a acestor copii și a familiilor lor. Voi lua câteva exemple Vă voi da câteva exemple ca să înțelegeți mai bine care este situația în UE. În primul rând, dreptul la nediscriminare pe bază de handicap. În toate statele membre este garantat dreptul de a nu fi discriminat pe această bază. În câteva dintre aceste state membre, însă, acest drept era um, pus în aplicare doar în angajare, în um, transport și așa mai departe, sunt uh, domenii foarte relevante, însă foarte importante, însă nu sunt relevante pentru copiii cu dizabilități. Așadar, există lacune în anumite state membre. Este bine să fie protejate aceste drepturi, însă pentru punerea lor în aplicare este nevoie de mai multe marje, astfel încât aceste drepturi să fie aplicate cu efic eficacitate pentru ca acești copii cu handicapuri să se poată bucura de toate drepturile de care se bucură ceilalți copii, este nevoie de anumite modificări și ajustări. Un copil care dorește să meargă la școală pe timpul iernii, sau în alte momente, ar trebui să um, să asigure că orele acestui copil cu handicap să aibă loc la parter sau uh, cantina să se afle de asemenea la parter sau să existe rampe de acces. Sau copii cu dislexie. Acești copii au dif- dificultăți în a citi și durează mai mult până să dea un examen. Celelalte familii, celelalte, copii fără dislexie consideră că timpul extra pentru test uh, reprezintă un avantaj, nu o ajustare la situația copilului cu handicap. Există lacune în multe state membre. Noi sugerăm ca Uniunea Europeană să facă schimb de bune practici, în așa fel încât conceptul de ajustări rezonabile să fie clarificat să se dezvolte linia de bază a acestui concept, în așa fel încât să se ia acțiuni la nivel public. În plus, în legătură cu propunerea de directivă pentru discriminare, ar trebui, ar trebui ca aceasta să conțină referințe la copii cu handicap. Încă un exemplu, dreptul la educație, mai ales dreptul la Educația inclusivă, adică copilul cu handicap să poată să meargă la o școală normală. Dreptul de educație este garantat în toate statele membre, însă unele state membre nu recunosc în mod expres dreptul la educație inclusivă. Unele state membre, cum ar fi Italia, Malta și Suedia, au un nivel foarte înalt de incluziune al copilor cu handicap în uh, școlile generale. Însă, în alte state membre există o situație de segregare. Școlile generale, iată un motiv, nu au materialul și uh, resursele umane necesare pentru a primi copiii cu handicap. Copiul cu handicap poate să aibă, poate să meargă la o școală specială în acele cazuri. Însă, în unele cazuri, copilul respectiv trebuie să petreacă foarte mult timp în transportul public ca să ajungă efectiv la școala specială. În unele cazuri, chiar trei ore. Apoi, anumite școli nu sunt suficient de flexibile ca să primească copii cu handicap în clasele lor. În anumite cazuri, copiii cu deficiențe de intelect sau copiii cu comportament, uh, cu deficiențe de comportament, um, renunță la școală în momentul în care constată faptul că școlile nu îi pot primi, nu sunt pregătite. Profesorii trebuie să fie pregătiți mai bine, trebuie să înțeleagă care sunt nevoile copilor cu handicap și trebuie să promoveze incluziunea o recomandare generală, am dorit ca Parlamentul European să le ceară tuturor statelor membre care au ratificat uh, Convenția ONU cu privire la drepturile copii, uh, oamenilor cu dizabilități să ratifice această convenție. Am dorit ca Parlamentul European să încurajeze și să promoveze incluziunea copiilor cu handicap în societate și la școală. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc pentru prezentare. Dau cuvântul membrilor să comenteze sau să pună întrebări. Domnule Angelili, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este un studiu foarte interesant, într-adevăr. Va trebui să-l analizăm în detaliu. Există câteva aspecte cu privire la care aș dori să pun întrebări. Iată-le. Cifrele pe care ni le-ați înaintat mi se par insuficiente. Ni se spune că există aproximativ 15 milioane de copii aflați într-o situație în care au nevoie de, de au nevoie educaționale speciale. Însă nu există o bază statistică foarte bună. Există oarecare discriminare Putem cita, de exemplu, sportul. În cazul sportului există anumite discriminări. Apoi, în domeniul asistenței uh, de sănătate, sociale, apoi sprijinul oferit familiilor. Aș vrea să vă întreb următorul lucru, așadar. Aveți date statistice precise sau este mai degrabă o aproximare Este greu să analizăm noi propuneri. Este bine să le spunem statelor membre să implementeze o strategie, inclusiv o strategie europeană, însă ne avem nevoie de date. Studiul, pe de altă parte, este un punct de plecare foarte bun. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt președintele unei organizații pentru persoane cu uh, probleme de inteligență. Când vorbim despre valori, și domnul Barroso a vorbit în uh, discursul său cu privire la starea Uniunii despre valori. De obicei, ajungem la aceeași concluzie foarte tristă pe care o avem și în uh, prezentarea PowerPoint. Și anume aceea că nu avem competențe exprese ca să facem ceva. Avem Cartea Drepturilor Fundamentale, avem Convenția ONU, felul în care este ratificată Convenția ONU în majoritatea statelor este o problemă. majoritatea statelor ratifică această convenție fără să ia în considerare ce înseamnă aceasta în practică, nu își schimbă legile. Pur și simplu ridică un uh, steag, spun că noi suntem cei buni, am ratificat convenția și apoi nu mai fac nimic. Cred că într-adevăr ar trebui să facem ceva ca să putem să respectăm standardele valorilor pe care le invocăm atât de des. Vă mulțumesc, doamna Ghiom, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și vorbitorii pentru această prezentare. Abordați foarte clar chestiunile care vizează acest copii și ajustarea, ajustările rezonabile. Elevul care se adaptează la mediul școlar, anturajul său, care este cel mai bun loc pentru educația elevului cu handicap. Într-adevăr, cred că ați clarificat aceste lucruri. Întrebarea mea vizează altceva însă. Știm că o educație foarte bună este o condiție esențială pentru integrarea ulterioară a persoanei în societate. Știm că rata șomajului a persoanelor cu handicap este foarte înaltă, cel puțin în Franța. Aș vrea să vă ce legătură faceți între educație, între această bună educație și viitoarele locuri de muncă ale persoanelor cu handicap. Mulțumesc, nu mai dorește nimeni să comenteze? Dacă nu, atunci îi dau cuvântul doamnei Merens ca să ne răspundă și să ne prezinte reacțiile dumneiei. În ceea ce privește comentariul domnului Angelili, există într-adevăr uh, o lipsă de date. În timpul studiului, noi am încercat să căutăm orice fel de date privitoare la copii cu handicap. Date concrete sau de alt gen și ne-a fost foarte greu. Multe date cu privire la persoanele cu handicap, într-adevăr există, însă acestea nu sunt dezagregate pe vârstă sau pe alte criterii, așadar nu avem date cu privire la copiii cu handicap. Este într-adevăr o lacună și ar fi bine să avem mai multe date. În ceea ce privește datele, acestea nu sunt disponibile cu privire la copii cu dizabilități, nu în legătură cu discriminare sau accesibilitate, ci și cu privire la violență. Toate chestiunile pe care le-am atins în raportul nostru și nu am avut timp să le prezentăm acum, datele foarte concrete cu privire la copii cu dizabilități nu există așadar. De aceea noi încercăm să sugerăm că ca aceste date să fie obținute. Este nevoie de studii regulate în așa fel încât să putem extrage date cu privire la copii cu handicap. Iată așadar un aspect. Iar apoi, cu privire la zonele de prioritate, am identificat domenii de prioritate. Le-am am subliniat două în această prezentare. Însă, în rezumatul executiv, puteți vedea în raportul nostru că există o secțiune dedicată recomandărilor. Vă invit pe toți să o citiți și să comentați cu privire la aceasta. Vis-a-vis -vis de lipsa de competențe, în raportul nostru spunem că nu există competențe specifice UE cu privire la copii, însă nu se exclude posibilitatea ca UE să ia măsuri specifice mai ales pe baza articolului 19 al tratatului. Aici este vorba de competența de a, a se ocupa Uniunea de discriminare pe orice motiv, inclusiv vârstă sau handicap. Nu excludem așadar posibilitatea ca OE să acționeze, însă spunem că nu este o competență specifică, doar un obiectiv. Acțiunea, acțiunile însă sunt posibile. Ajustările rezonabile. Aici aș dori să mă refer la ce a spus doamna Guillaume. Aceasta este legată într-adevăr de discriminare, însă afectează toate drepturile. În raportul nostru am dorit să subliniem următorul fapt. Urmă uneori, ajustările rezonabile sunt uh, o unealtă foarte utilă pentru ca uneori să existe cel puțin acțiuni în vederea facilitării drepturilor copilor sau persoanelor cu handicap. Poate fi însă și un concept foarte dificil, deoarece există anumite drepturi. A existat în Spania o hotărâre judecătorească care recunoaște că anumite drepturi necesită acțiuni din partea autorităților indiferent de cost. Argumentul costurilor și, uh, și a noțiunea de rezonabil nu poate fi uh, invocat, deoarece este nevoie de acțiune, indiferent de cost. Așadar, sunt de acord unde este pragul la care este nevoie de acțiune și care este pragul de la care trebuie luat în considerare conceptul de rezonabil. Parlamentul European ar trebui să definească mai bine anumite concepte care încă nu sunt clare nici în statele membre sau, în unele cazuri, nici la nivel european. Există diferențe la nivel de procentaj, de exemplu, pentru ca acești copii să aibă acces la servicii sociale sau la sistemul de asistență socială. Sunt chestiuni importante pe care ar trebui să le abordeze Parlamentul și Uniunea Europeană. În ceea ce privește șomajul, noi nu am făcut această legătură. Am uh, analizat educația deoarece era vorba de copii care nu au resursele să meargă mai departe. în studiul nostru am subliniat următorul fapt. Copiii cu dizabilități beneficiază de educație deoarece este obligatoriu, însă din momentul în care nu mai este obligatorie uh, educația, mm, universitatea și așa mai departe, numărul de persoane sau copii sau adolescenți care își continuă educația scade dramatic. Este deoarece educația nu este suficient de adaptată lor, este deoarece nu se bucură de sprijin, este deoarece nu au încredere în ei înșiși sau în sistem. Iată care sunt întrebările pe care le-am um, pus în raport. Vă mulțumesc pentru explicații. Dacă mai sunt explicați, uh, întrebări, nu? Atunci vom trece la următorul punct pe ordinea de zi, însă mai întâi le vom mulțumi doamnei Baesteros și doamnei Mörens, reprezentanții echipei care a redactat proiectul cerut de Comisia Libe. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, așadar. Now let's, let's move to point number nine, which is the roadmap. Trecem deci la punctul 9, foaia de parcurs sau UE împotriva homofobiei și a discriminării pe motive de orientare sexuală sau identitate de gen. Raportor este doamna Lunacek. Este vorba aici de instrumentele politice necesare pentru a lupta în mod eficient uh, împotriva discriminării pe bază de orientare sexuală și de identitate sexuală și raportul a fost redactat de doamna Luna Cec pentru a avea această propunere de foaie de parcurs. Vom da cuvântul raportorului și după aceea raportorilor din umbră. Doamna Luna Cec, vă rugăm. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc acestei comisii pentru că a spus încă de la început că dorește să aibă acest raport din proprie inițiativă și, în al doilea rând, pentru că mi-a permis să fiu raportor pentru această temă atât de importantă, pentru că, într-adevăr, cred că este o temă esențială. Și aș vrea să vă spun uh, un lucru pe care l-am văzut chiar azi noapte la Viena, orașul meu natal. Este un festival al filmului uh, populației imigrante, în care se prezenta un film care a prezentat situația unui polonez, victima violenței uh, provocate de homofobie. Iată de ce cred că Parlamentul European a recunoscut acest lucru în ultimii ani și au existat îmbunătățiri în multe state europene în lupta împotriva homofobiei și a transfobiei, să zicem. Dar cu toate acestea mai sunt multe de făcut și iată, tocmai despre asta este vorba în raportul meu. Aș spune însă, aș preciza că nu este vorba aici de o inițiativă care a venit din senin din partea Comisiei Libe. Este vorba de Parlamentul European, nu doar Comisia Libe, care a cerut deja la nivelul plenarei de 10 ori până acum o astfel de foaie de parcurs din partea Comisiei, care să ne trimită și pe marginea căreia să lucrăm cu statele membre. Dar, din păcate, Comisia nu a făcut acest lucru până acum și iată de ce ne-am gândit că, înaintea alegerilor de la anul, înaintea noului mandat al Comisiei, ar trebui să prezentăm o propunere, să cerem să avem o propunere din partea Comisiei. În primul rând să vedem de ce avem nevoie de o astfel de foaie de parcurs și în al doilea rând să vedem ce poate face Uniunea Europeană și statele membre. Să revin la primul motiv și anume de ce avem nevoie de o foaie de parcurs. Agenția pentru Drepturile Fundamentale a prezentat um, în această primăvară un document pe marginea unui chestionar care a fost făcut um, în două, cele 29 de state membre în legătură cu situația comunității LGBT. Acesta a reprezentat un punct de plecare pentru raportul meu și am să vă dau câteva detalii. În acest raport se arată că 47%, aproape jumătate din comunitatea LGBT, a simțit uh, un nivel de discriminare anul trecut. Pe de altă parte, exista discriminare în ceea ce privește accesul la servicii sociale, de sănătate sau la locuințe. Și au existat și amenințări cu violență din cauza orientării sexuale, acest nivel fiind și mai mare, și anume de 53%. O cincime din ei s-au simțit discriminați la nivelul um, locului de muncă, deci din punct de vedere ocupațional, chiar dacă acest lucru este interzis prin legislația europeană în toate statele membre. Și doar 10% dintre persoanele care au suferit de pe urma violenței sau a hărțuirii sexuale s-au simțit destul de încrezători pentru a raporta acest lucru poliției. Raportul ne arată că sunt încă multe de făcut și știu că câteodată întrebarea se pune, dar care este temeiul juridic pentru Uniunea Europeană pentru a face acest lucru? Există un astfel de temei juridic, este articolul 10 al tratatului, unde se arată că Uniunea Europeană are obligația de a lupta împotriva discriminării atunci când își definește și implementează activitățile sale. Și mai există și alte trei domenii în care Comisia a propus politici globale de luptă împotriva discriminării pe uh, baza egalității din punct de vedere al sexului, din punct de vedere al dezabilităților. Există o directivă pe această temă și în ceea ce privește integrarea, strategia pentru integrarea romilor până în 2030. Deci există deja foi de parcurs sau strategii sau cum vreți să le numiți pentru a lupta împotriva discriminării anumitor categorii de populații. Iată de ce Parlamentul și Comisia Libe consideră că a sosit momentul să avem un instrument asemănător și pentru a lupta împotriva discriminării față de comunitatea LGBT. Și un alt element care a intervenit chiar înaintea vacanței de vară este vorba de raportul prezentat de Agenția pentru Drepturile Omului. 11 miniștri pentru egalitate din statele membre și-au arătat susținerea față de un, un astfel de raport. Deci există și susținerea politică necesară. Spuneam mai devreme, acest raport, și aveți documentul în fața dumneavoastră, face două lucruri. În primul rând, arată care este situația actuală și susținerea de care dispunem pentru a cere să avem o foaie de parcurs și explică mijloacele pe care le avem și de ce trebuie să existe o strategie pe această temă. În al doilea loc, rând, se cere tuturor actorilor relevanți, atât la nivelul statelor membre cât și a UE, să înceapă lucrările la această foaie de parcurs. Și pentru aceasta Parlamentul prezintă un document de inițiativă. În documentul care v-a fost înmânat de către secretariat veți găsi și amendamentele pe care vreau să le prezint la acest text. Pentru că, după cum știți, rapoartele nu trebuie să fie prea lungi, așa că primul document de lucru nu putea să fie prea lung și să intre în detalii în legătură cu planul de acțiune și acțiunile concrete pe care aș dori să le propun. Așa că voi prezenta amendamente atunci când e vorba de diversele domenii în care trebuie să existe activități antidiscriminare, de exemplu ocupare, educație, sănătate, libertatea de adunare și de exprimare, discursul care provoacă ură, de asemenea cetățenie, libertatea de mișcare, toate aceste domenii sunt domenii unde vor exista acțiuni concrete propuse în cadrul acestui plan. Și încă un lucru înainte de a asculta comentariile făcute de raportorii din umbră. Cred că atunci când e vorba de astfel de teme, care în anumite părți din Uniunea Europeană, din păcate, sunt încă controversate, ar trebui să spunem de la început că principiul subsidiarității se respectă 100% și amendamentele pe care le-am uh, prezentat se, reflectă, se referă la Comisia Europeană, la Agenția pentru Drepturile Fundamentale și cer de asemenea Comisiei să dea și exemple pozitive care au funcționat până acum, exemple pe care le prezentați dumneavoastră sau statele membre pentru a arăta ce se poate face. Iată deci raportul meu și aștept să avem o cooperare constructivă cu raportorii din umbră și să ne reamintim că lupta împotriva discriminării revine practic la principiul fundamental al Uniunii Europene și anume acela al valorilor noastre esențiale. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Lunacek, și acum uh, deschidem dezbaterea. Să ținem cont de faptul că la orele 11 avem programat un vot, așa că, iată, suntem ca întotdeauna în aceeași situație trebuie să avem um, o dezbatere rezumat, să zicem. Doamna Mețola, care este raportor din umbră, vă rog, începeți dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, doamnei Lunacek pentru munca sa la acest raport. Cred că este un raport care merge în direcția cea bună pentru că um, construiește o rezoluție se, se clădește pe marginea unei rezoluții care a fost acordată anul trecut între mai multe grupuri politice. E adevărat, așa cum s-a spus, au făcut destule, dar mai sunt încă multe de făcut pentru a ne asigura că se vor respecta drepturile și se va lupta împotriva uh, discriminării acestei categorii populaționale. Și pentru că nu avem mult timp la dispoziție, știu că sunt convinsă că vom putea ajunge la un consens și voi asigura din partea grupului meu politic acest lucru. Mai există câteva domenii în care se pot face îmbunătățiri, câteva amendamente care susțin sugestii pe care cred că am putea să le mai discutăm, pentru că, deși sunt de acord că trebuie să facem mai mult pentru a lupta în mod concret împotriva acestor chestiuni, ar trebui să ne asigurăm, ținând cont și de principiul subsidiarității, că acest text este foarte clar și că nu încalcă niciun fel drepturile statelor membre de a avea inițiativă legislativă în acest domeniu. Altfel, propunerile făcute arată foarte bine pe hârtie, dar poate sunt un pic prea birocratice pentru a funcționa în practică. Altele poate se îndreaptă spre o discriminare pozitivă, care cred că ar trebui dezbătută mai pe larg. Oricum, prima mea reacție este una pozitivă și cu un pic de ajutor um, din toate părțile, cred că vom ajunge la un document care va reuși să clădească ceva în acest domeniu. Mulțumim, doamna Mețola. Și acum uh, domnul lui Michel, care o reprezintă pe Sofie Inveld. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în numele grupului ALDE vreau să o scuz aici pe doamna Sofie Inveld, care nu poate fi aici. Știți foarte bine cât de mult o interesează această chestiune. Vreau, în primul rând, să o felicit pe doamna Lunacek pentru acest raport Bineînțeles, grupul ALDE vă susține pe deplin și este un raport excelent. De fapt, propunerea de a avea o foaie de parcurs uh, a fost făcută chiar din partea grupului ALDE, din partea doamnei Inveld. Noi am insistat să avem și un studiu pe această temă și un raport de inițiativă din partea Comisiei Libe este binevenit. În ceea ce privește drepturile fundamentale, am inclus aici și drepturile persoanelor LGBT în raportul meu, deci vreau să o felicit pe doamna Lunacek și pe domnul Cashman și pe toți cei care luptă pentru a proteja drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor fără niciun fel de excepție. Mulțumesc, domnule lui Michel. Și acum, doamna Ernst. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul din umbră este domnul Young, dar dânsul nu putea veni astăzi aici, așa că am să vă prezint poziția grupului nostru. În primul rând, dorim să o felicităm pe doamna Lunacek pentru acest raport din proprie inițiativă, un raport care s-a lăsat așteptat de mult timp și mă bucur că în sfârșit s-a ajuns la această cerere de foaie de parcurs. Pe de altă parte, trebuie să constatăm că homofobia în general e în creștere în Uniunea Europeană, este o chestiune de dreptul amenințătoare și cred de aceea că trebuie să ținem cont și de experiențele pe care le avem, de exemplu, în ceea ce privește strategia UE pentru romi. Este bine să ajungem la niște acorduri foarte concrete, pentru că știm că este o temă care nu este de competență comunitară, dar există, pe de altă parte, angajamente clare pe care statele membre trebuie să și le asume. Comisia ar trebui să se gândească și la urmările pe care le va da unor astfel de acțiuni și a planului propus. Avem experiența, deci, în ceea ce privește strategia pentru romi. Aici lucrurile stau un pic altfel și sunt îngrijorată în special în legătură cu măsurile obligatorii. Nu știu care ar trebui să fie abordarea cea mai bună. În al doilea rând, cred că există un aspect de care ar trebui să ținem cont. Există problema discriminării pe bază de gen și trebuie să ținem cont și de diferențele foarte mari care se constată între diversele state membre. În ceea ce privește libertatea de exprimare și de adunare, este o chestiune care este inclusă în acest raport și care ar trebui să fie analizată în cadrul acestei strategii, pentru că este o chestiune foarte importantă referitor la homofobie și percepțiile pozitive și negative. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, și acum doamna Matiu. Mulțumesc. Aș vrea să o felicit în primul rând pe doamna Lunacek pentru acest raport care mi se pare foarte bun. N-am citit încă amendamentele, dar bănuiesc că merg pe aceeași linie ca și raportul și uh, se precizează că e nevoie de o adevărată foaie de parcurs în acest domeniu. Iată, s-a spus aici de 10 ori am, ne-am pronunțat pe această chestiune și este îngrijorător, așa cum spunea doamna Lunacek că nu s-a făcut nimic, deși 11 miniștri competenți uh, și-au um, acordat um, avizul pentru a avea o astfel de strategie. Așa că felicit raportorul și bănuiesc că grupul nostru va vota acest raport, ajungând la un consens general. Mulțumesc, domnul Moraes. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele domnului Cashman, care s-a implicat uh, foarte mult în acest raport, după cum s-a spus aici. Doamna Lunacek a prezentat un raport care arată nevoia de a avea un răspuns și o foaie de parcurs pe această temă. Cred că una din lecțiile pe care le putem învăța de pe urma acestui uh, raport, s-a vorbit aici despre strategia în ceea ce privește comunitatea romilor. Temeiul juridic uh, este foarte clar și felul în care trebuie făcută implementarea de asemenea. Colegii au vorbit însă și de principiul subsidiarității și nediscriminarea, bunuri și servicii, de alegerile dificile pe care trebuie să le luăm, să le facem în acest raport și cred că trebuie să fim foarte clari și mesajul nostru să fie foarte clar trebuie să facem multe eforturi pentru a fi susținuți de ministrii competenți. Acest raport are nevoie de susținere politică, nu este vorba aici doar de un raport uh, superficial. Este un raport important și pentru grupul nostru și pentru domnul Cashman, Cashman care este raportor din umbră și îl vom susține pe deplin. Mulțumesc uh, domnului Moraes, care reprezenta pe domnul Cashman. Cred că și domnul Bronx dorea să intervină, vă rog. Da, mulțumesc. Oamenii uh, din toate categoriile, indiferent de orientarea lor sexuală sau nu, au dreptul de a nu fi supuși uh, violențelor sau de a fi abuzați. Iată de ce este necinstit ca acest lucru să se întâmple, în special atunci când e vorba de Uh, joburile lor. Și în ceea ce privește homofobia, deci teama față de cealaltă persoană umană. Aici e vorba de o mentalitate care trebuie schimbată și e vorba de o atitudine care dă dovadă de lipsă de respect față de orice altă persoană, indiferent de uh, pe ce motiv se face și nu statul sau autoritatea națională trebuie să îi ajute pe oameni sau să îi oblige să-și schimbe atitudinea și mentalitatea, dar trebuie să ajute să se schimbe comportamentul lor. Și mi-aduc aminte din dezbaterile anterioare că s-a spus aici că și Vaticanul ar fi fost vinovat de așa ceva. Eu unul n-am auzit însă astfel de discursuri la nivelul Vaticanului. Sper oricum să facem ceva pentru ca comunitatea LGBT să nu mai fie atacată. Dacă ajungem la o astfel de campanie, cred că riscul este ca acest bumerang să se întoarcă împotriva noastră. Libertatea de exprimare, într-adevăr, este importantă, în special atunci când se încearcă o schimbare a legislației. Bineînțeles că fiecare are drepturile sale, însă ceea ce este necesar la nivelul legislației naționale este să se asigure libertatea discursului și libertatea de întâlnire pentru toată lumea, nu doar pentru cei care doresc să facă campanii pe aceste teme, ci pe orice temă. Multe state membre a, încalcă aceste drepturi la libertate de exprimare. Multe state europene interzic grupurilor politice să facă aceste lucruri și acuză oponenții politici. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum să ascultăm și punctul de vedere al Comisiei, dacă dorește să facă comentarii pe marginea acestui raport de inițiativă al doamnei Lunacek. Vă rog! Bună ziua! Mă numesc uh, Gonzales, uh, lucrez uh, la DG Justice, la Departamentul de Luptă împotriva discriminării și aș vrea să mulțumesc doamnei Luna Cec pentru acest raport. Și noi avem aceleași îngrijorări ca și Comisia Libe în ceea ce privește creșterea nivelului de homofobie și nevoia de a lupta împotriva discriminării. Este necesar să avem o poziție foarte clară și este vorba de un raport care va influența în mod clar poziția instituției noastre. Dacă aș spune încă de pe acum că acest raport merge în direcția cea bună, probabil că este o susținere pe care nu pot să-mi permit să vă fac chiar acum, dar nu pot să spun nici că este un raport care nu ar fi bun. Știți foarte bine că e vorba aici și de o decizie politică, dar aș vrea să subliniez câteva elemente contextuale care au apărut în cadrul dezbaterii și care cred că sunt foarte importante. În primul rând, Comisia se îndreaptă către sfârșitul mandatului său și, dacă am înțeles eu bine, acest raport ar putea fi adoptat până în luna martie. Așa că noi încercăm să planificăm programul nostru pe viitor. Încercăm să luăm legătura cu statele membre, să vedem care va fi politica, politica lor în următorii ani și, bineînțeles, politica referitoare la comunitatea LGBT este una din ele. Așa că raportul este unul binevenit pentru că va fi introdus în acest proces și cred că va reprezenta o moștenire foarte bună pentru munca realizată la comisia dumneavoastră, la comisia LIBE. E vorba aici de un raport care depășește cu mult decizia la nivel politic și face și propuneri de acțiuni concrete. Nu vreau să fac acum comentarii pe această temă pentru că v-am spus că ar fi greu să o fac um, din poziția mea. Un ultim comentariu. Multe state membre au menționat chestiunea responsabilității partajate. Cred că și în acest document se reflectă această responsabilitate, co-responsabilitate. Statele membre, bineînțeles, afirmă că trebuie respectat principiul subsidiarității atunci când e vorba de legislație, dar avem nevoie și de voință politică, nu doar din partea a 11 state membre care au dat dovadă de susținere politică în acest sens, ci și din partea celorlalte 17 state membre, pentru că dacă Comisia vine cu o inițiativă, pe marginea acestui raport, va trebui să-i convingem și pe ceilalți. Deci, aceasta este principala provocare și va trebui să-i convingem pe toți, deci să convingem toate statele membre pentru a avea o adevărată majoritate la nivelul european, pentru ca Parlamentul, Comisia, societatea civilă să fie inclusă și iată această parte care lipsește din acest puzzle general este această susținere din partea statelor membre. Vă mulțumesc pentru acest raport, pentru că el menține această temă ca una prioritară. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum din nou cuvântul raportorului, doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte! Aș începe cu ultimele comentarii. Președintele întrerupă, vă rog cei care intră acum în sală să facă liniște pentru că dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Atunci încep din nou. Aș uh, începe plecând de la ultimul comentariu al comisiei, pentru că dumneavoastră ați spus că există deja destulă susținere pentru o astfel de strategie la Comisie, la Parlament, în societatea civilă și probabil că veriga lipsă sunt celelalte state membre care nu au fost încă convinse până acum și sper să lucrăm împreună pentru aceasta. Accept faptul că spuneți că acum nu puteți avea o opinie foarte clară pe marginea acestui raport, dar sunt încrezătoare că atât comisia dumneavoastră cât și viitoarea comisie uh, va ține cont uh, de rapoartele pe care le facem aici la Parlament și sper să avem o cooperare foarte bună și în următoarea perioadă. Acum am să fac câteva comentarii referitor la ce au spus raportorii din umbră. Mă bucur să aud că există o susținere largă pentru acest raport în general și pentru o bună parte din conținutul său. Și, într-adevăr, principiul subsidiarității, așa cum s-a spus aici, este unul la care țin foarte mult și eu, dar trebuie să vedem exact ce este de competența cui. Se spunea că poate ar trebui să facem mai multă claritate în legătură cu problemele legate de gen și problemele cu care se confruntă femeile uh, la nivelul locului de muncă. Și mai există și chestiunea legată de mass media, pentru că mass media de multe ori vorbește doar de problemele uh, LGBT atunci când apar probleme și nu și atunci când lucrurile merg bine. Într-adevăr, e un comentariu de care trebuie să ținem cont. Pentru colegul meu, domnul Bronx, nu vorbim aici de credințe religioase. Uh, vorbim de implementarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Și una din aceste valori este că toată lumea are dreptul să trăiască în libertate și să îi se asigure toate drepturile din tratate. Vreau să mulțumesc acum tuturor raportorilor din umbră, secretariatului, grupului meu și staffului meu și aștept să avem o cooperare foarte bună pentru că Astfel vom ajunge la o adevărată foaie de parcurs care se arată comunității LGBT că Uniunea Europeană lucrează pentru ei și că dorește să le asigure o viață liniștită și fără griji. Mulțumesc, doamna Lunacek. Vă mulțumim pentru raport, pentru prezentare, pentru concluzii și aici se încheie dezbaterea la acest punct, așa că ne pregătim acum. Vă reamintesc termenele pentru prezentarea amendamentelor 18 noiembrie până la orele 12, deci la prânz. Acesta este termenul pentru prezentarea amendamentelor și acum încheiem dezbaterea la acest raport și suntem la timp pregătiți pentru vot. Do concentrate. Vă rog să vă concentrați acum că vine vorba de vot, să fiți atenți la timpul de votare. În primul rând trebuie să aveți cartel, cartelele electronice. Cine nu le are, vă rog să anunțe. Astfel vom putea să numărăm um, persoanele din fiecare grup politic care nu dispun de cartele de vot Ia să vedem care sunt membrii din fiecare grup politic care au dreptul la vot. Doamna Danuca, nu aveți uh, cartela. Do doamna Romero. Vă rog să anunțați cine, cine nu are cardul de vot. Toate grupurile politice au primit um, lista de vot. Dacă dispuneți de aceasta, atunci putem începe. Pentru următoarea jumătate de oră vom, vo vom vota pe condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă oper. Raportoarea este colega noastră, Cecilia Wikström. Trebuie să votăm un proiect de raport pentru reformarea directivei dar și pentru intrarea în negocieri. Doamna raportoare, doriți să interveniți înainte de vot? Nu? Atunci vom trece direct la vot. Vă rog să fiți atenți la lista de vot. Începem. Iuri 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Acum, Empl 13 este un vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este foarte clar. Haideți să facem o verificare electronică. Amendament... Se des... Votul este deschis. Amendamentul 66. Votul este deschis. Votul este închis. Avem 15 uh, la 31. Deci se respinge. Acum amendamentul 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amplul 16. Vot pe părți. Votăm pe prima parte. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Acum partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum M 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. M 18, cine este pentru, abține, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum amendamentul 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că nu a fost foarte clar. Dați-mi voie să verific din nou. Deschidem votul pentru amendamentul 71. Votul se închide. 14 la 31, deci se respinge. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Se adoptă. Comisia de Ocupare 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 76. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la Comisia de Ocupare 23. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se respinge. 24 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Comisia de ocupare, numărul 28, vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul numărul 8, 80, 81, care sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum, Comisia de Ocupare 29. Acesta devine caduc deoarece s-au adoptat precedentele. Trecem la 30, deci. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 82 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum Comisia de Ocupare 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 87 pentru împotrivă, abțineri, să respingem. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11, cine este pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum ajungem direct la Comisia de Ocupare 41. Cine este pentru? Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Iar acum trecem la amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Acum amendamentul 106. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 107. Pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 109 acum, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și acum, cum se decupare, 45 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Compromisul 7. Se pare că e vorba de un vot pe părți aici cerut de PPE. Vot de, pe compromis în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și acum partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua este respinsă. Acum, Ajungem la amendamentul 46 al Comisiei de Ocupare, 47, îmi cer, îmi cer scuze. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum 113 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Iar acum amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 114, nu, spune președintele, a devenit caduc. Da, acesta a devenit caduc deoarece s-a adoptat 23. Acum trecem la compromisul numărul 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem mai departe până la compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 150 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 50 a devenit caduc, 31 la fel, trecem la compromisul 10. Se spune din sală că amendamentul 31 nu a devenit caduc. Atunci să votăm amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10. Acum vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și acesta. Acum trecem la 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 33 pentru... Nu, este vorba de fapt de 154. Președintele spune că a fost, spune că a fost adoptat deja. Haideți să facem o verificare pe 153. Verificăm amendamentul 153. Votul este deschis. 153. Podul este închis. 20 pentru 30 împotrivă s-a, a fost respins. Așa că trecem la 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Haideți să verificăm 154. Votul este deschis. Votul este închis. 26 pentru 24 împotrivă, destul de strâns, dar s-a adoptat. 33 acum pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 155 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru Împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 157 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 din nou vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum partea a doua a compromisului 11 pentru. Împotrivă, abțineri s-a adoptat și aceasta. Acum ajungem direct la amendamentul 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 163 și 52 sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri ambele se resping. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum, cum se de ocupare, 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum, Comisia de ocupare 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge compromisul numărul 12. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53. Acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13. Vot pe părți. Votăm pe prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și aceasta. Acum trecem la Comisia de Ocupare 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul numărul 14. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, Comisia de Ocupare 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 61. Cine este pentru? Cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 63. Ce să verificăm, spune domnul președinte, să verificăm amendamentul 62? Sigur că da. Verificăm amendamentul 62. Votul este deschis. Votul este închis. 23 pentru 28 împotrivă. Clar este respins. Putem să trecem mai departe? Amendamentul 63 acum. Da, spuneți? Se pare că legat de amendamentul 2 sunt îndoiele. Am putea să, să verificăm amendamentul 2 încă o dată, vă rog. Amendamentul 2. Se, votul este deschis. Votul este deschis. Votul este închis. 17 pentru, 35 împotrivă. A fost respins. Revenim la amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Comisia de ocupare 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm pe textul modificat. Votăm electronic. Sunteți gata? Votul este deschis. Votul este închis. 48 pentru, 3 împotrivă, o abținere. Vă mulțumim, doamnă Wikström. De fapt, sunt 49 pentru... Doamna Romero, dumneavoastră, ați avut cardul de vot? Da, deci, deci a fost bine. Acum votăm mandatul. Votăm acum mandatul de a demara negocierile. Votul este deschis. Votul este închis. Patruzeci și șapte la de fapt patruzeci și opt, cu patruzeci și nouă, unul împotrivă și zero abțineri. Doamna Wikström, dacă doriți să interveniți acum, Doamna Wikström, aș dori să le mulțumesc colegilor pentru contribuția lor. Acest lucru ne arată că a fost foarte dificil să reunim echipa și să lucrăm, dar atunci când chiar ne-am întâlnit, am lucrat din greu și aș dori să-i mulțumesc în special Mariei de la secretariat, care a fost îngerul nostru păzitor. Și toată, toată lumea implicată, de fapt, în acest, um, din acest raport este de acord. A fost o plăcere să lucrăm împreună cu dumneavoastră și cred că acest raport va, fi, va favoriza creșterea și prosperitatea în Europa. Vă mulțumesc tuturor și ar trebui să fiți cu toții mândri de dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă Wikström. Mulțumesc, doamna Wikström, pentru aprecierile față de secretariat. Acum să trecem mai departe. Încă mai avem un punct pe ordinea de zi. Okay? If I may have your attention again. Dragi colegi, vom merge mai departe cu ordinea de zi, la ultimul punct din această dimineață. Revizuirea mandatului european de arestare. Raportor este doamna Sarah Ludford. Decizia cadru a mandatului european de arestare a fost adoptată în 2002 și este unul dintre cele mai importante instrumente legale care se află în operare în domeniul cooperării judiciarii pe chestiuni de infracționalitate. A îmbunătățit foarte mult sistemul foarte complicat de, de extradare și, printre altele, a redus procedura de predare. Însă, eficacitatea și respectarea drepturilor fundamentale în cadrul acestui mandat european de arestare au, pus, au, pus, au fost puse sub semnul întrebării de aceea noi dorim să încercăm să îmbunătățim cadrul legal. Îi vom da cuvântul doamnei raportor Ludford, iar apoi vom discuta. Doamna Ludford, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum ați spus, este vorba de un raport din proprie inițiativă al Parlamentului cu privire la mandatul european de arestare. Am fost foarte mulțumită de faptul că am fost numită raportor și sunt foarte recunoscătoare raportorilor din umbră alături de care am lucrat și pe alte domenii care țin de justiția legate de infracționalitate. Am urmărit acest domeniu foarte îndeaproape în ultimii ani, de exemplu în ceea ce privește dreptul la traducere și interpretare în uh, procedurile penale și m-a interesat întotdeauna mandatul european de arestare, mai ales implicarea anumitor ONG-uri Am avut două întâlniri cu raportorii din umbră și, în plus, am avut și o audiere a grupului ALDE acum câteva săptămâni. Cred că aceasta a fost foarte utilă. A treia întâlnire a coordonatorilor din um, a raportorilor din umbră are loc mâine. Aici este vorba de o inovare după tratatul de Lisabona. Plus valoarea europeană de aici sprijină raportorul prin efectuarea unei investigații preliminare. Au fost numiți doi experți pentru a efectua acest studiu. Anand Dubey, cel mai mare avocat pe probleme de extradare din Regatul Unit, iar apoi doamna profesor Anne Weinberg, profesor la Universitatea Liberă din Bruxelles, aici, ei coordonează ECLAN. Acești doi experți se vor afla mâine la reuniunea raportorilor din umbră ca să ne prezinte rezultatele lor preliminare. După cum ați spus, obiectivul deciziei cadru era de a grăbi aducerea în fața justiției a persoanelor um, condamnate. S-a ajuns la un sistem mai nou de predare, s-a găsit un nume nou, sistem de predare așadar. Mandatul european de arestare facilitează predarea unui, unei persoane dintr-un stat în altul, printre altele prin setarea unor intervale de timp foarte stricte și prin alte aspecte. Într-adevăr, a oferit un mecanism mai eficient prin care se asigură că Uh, granițele deschise din cadrul Uniunii Europene nu vor fi exploatate de cei care doresc să evite justiția. Predarea presupune că suspecții nu sunt uh, deținuți pentru perioade lungi de timp în așteptarea extrădării. Aceasta este ideea. Mandatul european de arestare a fost un succes. Se află la baza recunoașterii mutuale, însă există anumite probleme. Unele dintre acestea provin din punerea în aplicare, foarte, uh, punerea în aplicare nesatisfăcătoare a măsurilor și astfel se ajunge la situații inegale între statele membre. Acestea pot fi rezolvate prin acțiuni de aplicare legii, Acestea se află la orizontul 2014 prin puterele Comisiei și ale Curții Europene de Justiție. Aș dori să mă refer doar la câteva dintre punctele cele mai importante. Acțiunile acestui mandat se află în anumite limite de timp foarte bine definite. Acestea sunt importante deoarece se dorește scurtarea timpilor de așteptare și scurtarea detenției înaintea procesului. Există însă situații în care nu se respectă aceste limite temporale și există și lipsesc, de fapt, limitele de timp pentru traducere. Să ajunge așadar la probleme practice în anumite state membre. Apoi statele care emit acest uh, mandat european de arestare, statele membre ar trebui să deducă toate perioadele respective din perioada totală de, de, țin, de, de ținere din statul care emite. Trebuie să se ia în considerare perioada de detenție și în alte state membre. Conform avocaților de apărare, acest lucru nu are loc însă. Timpul petrecut în detenție înaintea procesului în statul executant nu este luat în considerare adesea. Așadar, decizia nu prea are efect. Iată așadar câteva probleme legate de nepunere în aplicare. Apoi mai putem sublinia probleme care survin din lacune în uh, decizia cadru cu privire la mandatul european de arestare. De exemplu, deciziile cu privire la limitele de timp nu specifică dacă aici intră și procedurile de apel. În anumite state membre nu există drept la apel în acest sens. Apoi, o chestiune foarte importantă este nevoie de standarde consistente de apărare și aici este vorba de însuși, însuși piața de temelia acestui sistem de recunoaștere reciprocă. În articolul 12 se vorbește despre obligațiile statelor membre de a respecta, de a respecta drepturile fundamentale. nu se explicitează în mod fun... în dreptul la refuz. Se operează în general doar pe criteriul Convenției Europene cu privire la drepturile, drepturile omului, iar aceasta se referă la încălcări flagrante ale justiției sau ale dreptului la un uh, proces just. Mi se pare insuficient pentru o Uniune Europeană care ar trebui să fie, care se presupune că este fondată pe un standard comun al justiției penale și al, a drepturilor, al drepturilor omului. Trebuie să ne asigurăm că există un mecanism prin care se asigură standarde mai bune decât cele din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Aproape că am finalizat negocierile cu privire la Ordinul European de Investigare. Ordin pentru dovezi decât un... Este mai degrabă un ordin pentru dovezi decât un ordin de predare a persoanelor. Am discutat și cu Consiliul și, dacă îmi permiteți să vă spun care sunt cuvintele, știți sunt că există motive foarte clare ca prevederile să nu fie conforme cu articolul 6. Consiliul a fost de acord așadar cu acest text pe care l-am citat Apoi un alt exemplu de lacună în mandatul european de arestare. Există o prevedere cu privire la informațiile adiționale care trebuie obținute dacă autoritatea executantă cere acest lucru, însă nu se referă la informații din statul emitent. Comisia are dreptate să ceară mai multă comunicare bilaterală și unilaterală între statele membre, folosindu-se, de exemplu, rețeaua europeană, judiciară europeană. Cred că ar fi util să suplimentăm, să suplimentăm acest lucru cu un punct de contact în fiecare stat membru, Aici s-ar putea direcționa toate întrebările care țin de, fundalul, de fondul legal al mandatului european de arestare. Săptămâna trecută am aflat privire la un proiect din Anglia și din țara Galilor în acest sens. Apoi, revizuirea alertelor din sistemul Schengen legate de Interpol, care duc la dețineri inutile și arestări inutile. Nu se adresează următoarea problemă. Cum ar afecta o astfel de alertă mandatul european de arestare și ce se întâmplă în situația în care o autoritate executantă refuză un astfel de mandat. Individul e posibil să nu poată călători, deși s-a refuzat acel mandat în cazul acelei persoane. Am sprijinit un caz notoriu în care s-a întâmplat acest lucru. Aș spune că dacă există recunoaștere reciprocă a mandatelor, ar trebui să existe recunoaștere reciprocă și a refuzurilor pentru emiterea de mandate. În așa fel încât să nu mai avem această problemă. Apoi, mandatul ar trebui să fie folosit doar în scopul efectuării unei uh, anchetări penale însă există o oarecare lipsă de precizie vis-a-vis -vis de ce înseamnă acest lucru. Unii spun că acest mandat este utilizat în așa fel încât anumiți oameni să fie deținuți pentru a fi, a fi utilizați ca martori sau să fie folosite declarațiile lor în faza investigativă, însă acest lucru nu, nu constituie scopul mandatului. Această problemă ar putea fi rezolvată, rezolvată prin citații în cadrul Convenției Europene pentru Cooperare Legală. Apoi mai există o problemă importantă legată de utilizarea disproporționată a mandatului european de arestare. Aici este vorba de diferențe între sistemele naționale și la audierea ALDE am avut o prezentare interesantă din partea unui oficial din ministrul polonez al justiției. Am aflat despre schimbările legislative și constituționale din Polonia. Polonia a fost menționată ca exemplu de emiteri foarte numeroase de mandate. Are o, o interpretare foarte strictă a principiului legalității. Legea lor este schimbată în așa fel încât să se introducă un test prin care să se evalueze dacă emiterea unui mandat uh, european de arestare ar fi în interesele justiției. Comisia a încercat să adreseze această problemă în raportul său cu privire la implementare din 2011 și Consiliul a contribuit, s-a publicat o, un ghid, însă mi se pare că nu este suficient. Aș menționa și că în Ordinul European de Anchetare, de Investigare, și aici îl felici pe domnul Nunomelo, care este raportorul, am uh, introdus și acordul Consiliului. Am obținut acordul Consiliului pentru a, includu, pentru a introduce un test de proporționalitate. Bineînțeles, în statul emitent, nu în statul executant. Știu că în Regatul Unit se încercă introducerea testului de proporționalitate în, te, în statul executant. Acest lucru nu este bine văzut de către Comisie, deoarece nu respectă decizia cadru. Mă tem însă că aceasta este starea de fapt. Concluzia aș mai, respect, aș mai menționa și anumite aspecte problematice care survin de pe urma acestui mandat. Efortul de construcție a unei zone europene de justiție penală nu este complet. În afara unei cărți verzi din partea Comisiei din 2011, cred, cu privire la deținerile dinainte de uh, Um, proces și condițiile din închisori, nu au existat politici sau acțiuni legislative în acest sens. Există persoane care petrec perioade îndelungate de timp în, deții, în detenție, în condiții proaste, în timp ce um, se pregătește procesul. Curțile naționale, la ora actuală, refuză mandatele pe motivul că uh, Um, în închisori condițiile sunt, nu sunt uh, adecvate. Cred că în Irlanda a fost un astfel de caz. Și un astfel de caz a ajuns și la Curtea Supremă și din Regatul Unit. De aceea apar foarte multe probleme. Am vorbit așadar despre rețeaua judiciară europeană și poate că este nevoie și de o rețea specifică pentru judecători pentru mandatul acesta. Însă nu există o rețea formală pentru cei din apărare. Există rețele informale și există ceva sprijin din partea comisiei, însă nu este vorba de o instituție formală, un cadru instituțional formal pentru sprijinirea și um, pregătirea avocaților de apărare. Apoi, pur și simplu, au existat caz, cazuri de persoane, persoanele greșite au fost arestate și nimeni nu și-a asumat responsabilitatea. Este vorba de malpraxis în justiție. Și cineva trebuie să își asume responsabilitatea în cazul acestor uh, greșeli de identitate și să ofere compensații Iată așadar toate lacunele și problemele pe care le-am identificat. Unele ar putea fi rezolvate prin puteri de punere în aplicare, altele sunt adresate în cadrul foi de parcurs cu privire la drepturile procedurale, de exemplu dreptul la avocat. Am introdus o referință cu privire la asistență legală în statul emitent. Apoi anumite aspecte care ar trebui să reducă povara asupra mandatului european de arestare și ar reduce riscurile de utilizări uh, incorrecte ale acestuia. De exemplu, expedițiile expedițiile în cazul cărora se poate rezolva consultările prin videoconferință. Nu este nevoie chiar de un mandat european de arestare. Apoi avem Ordinul European de Supraveghere. Este un fel de cauțiune europeană. Ar trebui să devină o măsură importantă prin care să se reducă detenția înaintea procesului. Apoi avem decizia cu privire la penalitățile financiare, cea cu privire la recunoașterea reciprocă a măsurilor de, um, de eliberare condiționată, însă, bineînțeles, este nevoie de supraveghere în cazul acestei eliberări condiționate în statul de rezidență. Toate aceste măsuri pe care dacă statele membre le-ar uh, implementa, s-ar înregistra îmbunătățiri și aș mai menționa și o măsură din Regatul Unit. Acolo s-a introdus Ordinul European de Supraveghere pe lista măsurilor la care dorește să adere din nou. Însă măsura cu privire la eliberarea condiționată nu a fost adăugată la această listă. Sperăm că guvernul va adăuga și aceasta. Dacă se... Nu are sens altfel. Toate aceste măsuri ar ajuta să ușureze povara asupra mandatului european de arestare. Decizia strategică pe care ar trebui să o termine pe care ar trebui să o ia raportorii în umbră este următoarea și închei cu aceasta. Vom cere oare schimbări legislative și dacă da, care? Cerem deschiderea mandatului european de arestare și modificarea acesteia sau este vorba oare despre recunoaștere măsuri de recunoaștere reciprocă orizontale sau dorim să rezolvăm anumite probleme, anumite lacune, de exemplu, condițiile de detenție înaintea procesului. Există anumite reticențe în privința redeschiderii dosarului acestui mandat, deoarece oarecum am merge, am face pași înapoi. Trebuie să ne concentrăm exact pe ceea ce dorim să țintim. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ludford, pentru comentarii. Raportul din proprie inițiativă, așadar. Este momentul să dăm cuvântul raportorilor din umbră. Sunteți uh, raportul din umbră, doamna Gal, vă rog. Aveți cuvântul. Well, uh, after... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. După două întâlniri ale raportorilor din umbră, pot să spun că sunt absolut de acord cu abordarea raportorului și asupra întrebărilor și problemelor care au fost prezentate de doamna Radford. Cred că trebuie să ne centrăm pe aceste probleme. Dacă analizăm datele și a felul în care se utilizează mandatul european de arestare, care sunt discrepanțele existente, existente între, uh, între ordinele care au fost emise și cele care au fost într-adevăr executate, un lucru e clar, că există probleme în ceea ce privește implementarea acestui mandat de arestare, în unele statele membre cel puțin, și chiar și utilizarea disproporționată a lui în alte state membre. Deci, ar putea exista probleme nu doar cu implementarea, ci și lacune care trebuie rezolvate în, cadrul, în decizia cadru asupra acestei chestiuni. La a doua întâlnire a raportorilor din umbră am discutat uh, despre punctele pe care dorim să ne concentrăm. Raportorul le-a menționat. Noi dorim să continuăm munca la toate acestea și aș vrea să insist asupra faptului că trebuie să vedem cum se face o verificare a proporționalității. Pentru că aceasta ne-ar putea ajuta să depășim acea problemă a discrepanțelor existente. Și de asemenea să avem o listă de criterii obiective care trebuie să fie îndeplinite de statele membre emițătoare și de asemenea să analizăm toate rapoartele și documentele pe care le-am văzut și în cadrul audierii organizate de ALDE. ar fi bine poate să avem uh, o dublă verificare a proporționalității, atât din partea statului membru emitent, cât și a celui care primește această cerere și o listă de criterii referitoare la mandatul de arestare. Există și alte chestiuni care ar trebui analizate aici și anume felul în care se retrage mandatul de arestare de către statul emitent dacă se refuză implementarea acestuia, dacă nu se îndeplinesc criteriile obiective stabilite și acesta ar putea fi motivul și acestea care să justifice că uh, statul respectiv a refuzat aplicarea lui. De asemenea, diferențele în ceea ce privește drepturile procedurale între statele membre, cum pot fi depășite, pentru că am văzut că detenția înaintea uh, prezentarea în fața, în fața instanței este diferită în diverse state membre. Există, deci, domenii importante pe care trebuie să le rezolvăm în acest raport și aș sublinia aici că sunt de acord cu problemele mari care au fost identificate de către doamna Latford. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zipel, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul nostru, doamna Ludford, a descris în detaliu care sunt mizele în joc. Cred că există două chestiuni aici cu care suntem absolut de acord. În primul rând, Consider că ideea în sine a unui mandat european de arestare este o idee pozitivă, în special în ceea ce privește infracțiunile cele mai grave. E necesar ca persoanele uh, vinovate să fie aduse în fața instanței, chiar dacă au trecut de o anumită frontieră. Și putem spune că de la introducerea acestui mandat s-au creat o serie de probleme în ceea ce privește implementarea acestei măsuri probleme care n-au fost rezolvate în întregime și de aceea ele trebuie soluționate. Doamna Ludford a vorbit despre anumite puncte, doamna Gal a revenit asupra altor puncte, eu una, aș dori să mă refer aici la câteva elemente care mi se par um, extrem de importante. În primul rând, condițiile de detenție. La acest punct, cred că există probleme aici dincolo de problema mandatului uh, european, pentru că condițiile de detenție în Europa, în special uh, atunci când vorbim de detenția uh, provizorie, trebuie să fie compatibilă cu respectarea drepturilor fundamentale. Deci trebuie să vedem dacă am, ar trebui să avem niște norme minime în acest domeniu care să se aplice peste tot. O altă problemă este cea a duratei prea lungi a acestei detenții provizorii, pentru că atunci când se emite un mandat european, nu se știe când va începe procedura judiciară. Nu se știe cât timp uh, persoana respectivă se va afla în detenție provizorie. Aceasta reprezintă o problemă atunci când detenția provizorie este excesivă și persoanele respective pierd legătura cu familia, cu mediul de muncă și până la urmă sunt totuși eliberate, fără a li se dovedi vinovăția. E vorba de situații care nu pot fi acceptate și ar trebui să ne gândim cum am putea modifica situația actuală. Există și problema acelor uh, delicte uh, nu foarte grave, despre care s-a vorbit deja, și faptul că procedurile juridice în diversele state membre variază. S-a vorbit aici despre o foaie de parcurs, însă ansamblul măsurilor existente n-au fost încă implementate în, uh, state, în toate statele membre. Există măsuri care lipsesc cu desăvârșire, de exemplu, măsurile în ceea ce privește asistența jurisdicțională și altele care au rămas deschise în continuare. De aceea este important să ne gândim în cadrul executării mandatului european de arestare. La ultima întâlnire a raportorilor din umbră, am văzut cu plăcere că uh, o serie de puncte fundamentale și anumite elemente concrete ne-au făcut să ajungem la un acord asupra lor. A existat și un prim schimb de opinii în ceea ce privește soluțiile posibile pentru a lupta împotriva detențiilor provizorii cu durată excesivă. Ne-am gândit la anumite măsuri care ar putea fi luate de către statele emitente și ne-am gândit că un raport din uh, proprie inițiativă ar putea fi redactat pe această temă. Deci, problema rămâne deschisă în continuare pentru a vedea dacă ajungem la niște soluții concrete în ceea ce privește mandatul european de arestare sau dacă trebuie să avem niște măsuri de însoțire pentru ca acest instrument să fie utilizat în mod mai eficient și pentru a garanta cu adevărat drepturile fundamentale ale persoanelor acuzate. Va trebui, bineînțeles, să continuăm dezbaterea în legătură cu abordările posibile, dar cred că până la urmă vom ajunge la un raport uh, de inițiativă legislativă. Oricum, sunt sigură că vom continua să avem dezbateri foarte constructive cu raportorul și raportorii din umbră. Domnul Tier, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului. Așa cum s-a spus aici, decizia cadru din 2002 a stabilit uh, niște elemente clare pentru a asigura statul de drept în Europa și anume în special de a-i aduce în fața instanței pe cei vinovați. Și, bineînțeles, aceasta este și uh, dorința de a oferi protecție politică celor care încearcă să profite de această situație pentru a evita procesul de extradare. Pe de altă parte, există și procesul de politizare a mandatului european de arestare în anumite situații, așa că sunt de acord cu ce a spus uh, colegul nostru în legătură cu verificarea proporționalității de ambele părți, deci și de către un stat și de către celălalt. Însă principalul comentariu pe care vreau să-l fac este acela referitor la lacunele existente. De exemplu, când Germania emite un astfel de mandat de arestare pentru șeful poliției secrete iugoslave din Croația și după aceea, Parlamentul croat, la câteva zile după intrarea în Europeană, schimbă legislația pentru a evita extradarea acestei persoane care era acuzată pentru faptele comise în regimul comunist și, uh, să spunem așa, într-un mod diplomatic, uh, până la urmă Parlamentul a schimbat din nou legislația, dar acum există o altă încercare de modificare a Constituției, tocmai pentru a evita încă o dată acea extradare. Și există presiuni politice din partea procurorului pentru a acuza această persoană în Croația, pentru a începe procedurile judiciare în Croația și pentru a evita acuzarea sa în Germania. Până la urmă, dacă analizăm uh, toate aceste jocuri uh, uh, politice, vedem că se oferă protecție politică anumitor persoane care sunt acuzate de delicte foarte grave. Deci, Iată, în cadrul mandatului european de arestare, aceste lacune sunt probleme care trebuie rezolvate. Deci și în ceea ce privește mandatul european, cât și în uh, jocurile politice care se fac uh, și pentru a încerca să evităm o influență a politicului asupra instituțiilor justiției, care trebuie într-adevăr să decidă dacă să extradeze sau nu, dacă să aplice sau nu mandatul de arestare care a fost emis. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Moraes, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac câteva comentarii. Doamna Latford a intrat în detalii care ne arată foarte clar încotro ne îndreptăm. Și cred că raportorii din umbră au lucrat foarte bine, pentru că reformarea, revizuirea mandatului european de arestare trebuie să fie susținut de întreg, susținută de întregul Parlament. Este vorba aici de domeniul JAI în întregimea sa și a devenit un adevărat instrument simbolic care reflectă felul în care funcționează alte domenii și aceasta nu doar din cauza poziției Regatului Unit, ci pentru că această revizuire va fi importantă pentru toată lumea și, bineînțeles, va fi una foarte detaliată și rezonabilă până la urmă. Cred că doamna Latford se, deschid, se descurcă foarte bine în acest sens. Ideea principală este că avem nevoie de un sistem de extradare și raportul care tocmai a fost publicat de către Camera Lorzilor arată că acest sistem funcționează, dar el trebuie revizuit. Și măsura în care se face această revizuire este analizată tocmai aici, la Parlament. Sara a menționat aici, până la urmă, despre ce schimbări e vorba din punct de vedere legislativ pentru a elimina lacunele existente. Acesta va fi o, un adevărat test pentru noi, felul în care vom schimba mandatul de arestare european. Eu cred că ar trebui să fim foarte atenți, pentru că lipsa de proporționalitate, perioadele de detenție uh, prea mari, condițiile de detenție, toate acestea trebuie să le analizăm cu foarte mare atenție și obiectivitate, pentru că au fost uh, multe cazuri descrise de mass media și cred că doamna Lotford și Raportorii din umbră trebuie să facă o diferențiere foarte clară între ce se spune în presă și obiectivitatea faptelor. Avem nevoie de studii academice care să ne ofere posibilitatea de a face această revizuire în mod obiectiv. S-au uh, sugerat și se pot sugera mai multe modificări și cred că aceasta este una dintre modificările cele mai importante în domeniul JAI. Așa că sunt foarte interesant, este un dosar esențial și cred că în felul său caracteristic, doamna Latford a venit cu un prim schimb de opinii foarte detaliat. În ceea ce privește dreptul la proporționalitate, cred că dacă arătăm că mandatul european de arestare este un sistem de extradare foarte bun care funcționează, cred că suntem pe drumul cel bun și avem șanse. Mulțumesc, domnule Moraes. Acum domnul Bronx. Mulțumesc. Cei care nu sunt de acord cu mandatul european de răstare sunt împotriva sistemului de extradare. În special cei care uh, comit astfel de fapte și delicte grave, ei trebuie aduși în fața justiției. Se poate obiecta din principiu pentru că este vorba de un instrument european față de acest mandat european, dar și uh, din motive foarte clare, pentru că instanțele nu au motive uh, întemeiate pentru a refuza aplicarea acestor mandate. Înainte de a avea un astfel de mandat, un magistrat din Anglia sau din țara Galilor trebuia să fie convins și trebuia să aibă niște standarde foarte înalte pentru a asigura o extradare. Câteodată justiția însă are nevoie de timp pentru a hotărâ astfel de lucruri atât de importante. Ar trebui însă să fie posibil să se extradeze persoane în anumite țări, chiar dacă aceste țări nu sunt țările unde s-au comis delictele respective. S-a menționat aici și Ordinul European de Anchetă. Eu sunt în principiu opus acestui ordin de anchetă, așa cum mă opun și mandatul european de arestare. Însă atâta timp cât mandatul european de arestare există și se aplică și regatul Unit, unit cred că aș prefera ca mandatul european de arestare să fie precedat de un ordin de anchetă european pentru a asigura oarecare coerență. Mulțumesc, doamna Romero Lopez, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Comisia Europeană, în raportul său, identificați această lipsă a proporționalității. Și aș vrea să o întreb pe doamna Latford dacă într-adevăr s-a făcut un studiu în legătură cu tipologia delictelor minore care au provocat aceste mandate europene și care au dus la o astfel de disproporționalitate. Pentru că, într-adevăr, ea a fost utilă pentru anumite cazuri, dar a avut efecte negative atunci când utilizarea s-a făcut în mod disproporționat. Un lucru e clar, această definiție a delictelor minore ar trebui să fie mai bună și să nu permită să se ajungă la o astfel de disproporționalitate. Dacă facem o astfel de revizuire, atâta timp cât n-am încheiat încă foaia de parcurs în legătură, în legătură cu garanțiile procedurale, cred că nu ne putem pronunța pe deplin. Nu s-a vorbit aici despre condițiile de detenție, nici despre asistența juridică gratuită. Și, într-adevăr, există câteva îmbunătățiri, de exemplu, dreptul uh, de a avea acces la apărare, atât în statul emitent cât și în statul executor, însă rămân alte probleme importante, cum ar fi, de exemplu, condițiile de detenție, timpul, care este foarte important, și asistența juridică gratuită, pentru că, așa cum a arătat doamna Zipel, uh, se poate întâmpla să existe o eroare, să nu existe posibilitate de a face apel, să nu existe nicio persoană care să-și asume responsabilitatea, să fie vorba de un delict minor, persoana respectivă să petreacă foarte mult timp în detenție și iată, cred că astfel de cazuri trebuie evitate și această revizuire ar putea să ne ajute. Există și un alt comentariu pe care aș vrea să-l fac, pentru că nu știu dacă raportorul și raportorii din umbră și-au dat seama de acest lucru. E vorba de definiția delictelor grave, care este prevăzută pentru mandatul european de arestare și care se utilizează și pentru alte directive pe care le-am dezbătut aici, la Parlament, de exemplu pentru datele și registrul uh, cu datele pasagerilor. Există alte elemente pe care ar trebui să le revizuim, de exemplu asistența acordată imigrației ilegale. Ținând cont de dezbaterea actuală pe care o avem în legătură cu ce se întâmplă în Lampedusa, cred că această listă ar trebui să fie revizuită. Pentru că așa cum este lista acum, delictul acesta este perceput acum cu totul altfel decât atunci când a fost redactată această listă. Și mai există și o altă problemă, traficul cu persoane. Și acest delict care se află pe această listă e clar că trebuie eliminat pentru că nu are niciun sens să-l menținem printre delictele grave care după aceea sunt utilizate și pentru alte directive. Și bineînțeles vom profita de ocazie pentru a face amendamente și pe alte teme importante pentru noi. Mulțumesc! Intervenție. Domnul Kirchhoff dorește de asemenea să intervină. Vă rog înainte de a da cuvântul comisiei și după aceea raportorului. Vă rog, domnule Kirchhoff. Mulțumesc și îmi cer scuze pentru că a trebuit să părăsesc sala. Vreau să fac doar câteva comentarii succinte. În primul rând, mandatul european de arestare a fost uh, un element de neprețuit din punct de vedere juridic pentru mai multe chestiuni, în special în ceea ce privește uh, procedurile extrem de lungi de extradare, care ar fi alternativa. A reprezentat un instrument uh, nemaipomenit de bun pentru că el se utilizează foarte rapid, în special după căderea frontierelor Schengen, pentru că au apărut numeroase elemente de criminalitate transfrontalieră. Și Bineînțeles, sunt de acord că trebuie să transmitem un mesaj foarte clar în legătură cu beneficiile pe care ni le-a adus acest instrument, dar, și trebuie să spun aceasta, trebuie să transmitem un mesaj la fel de clar că, iată, în secolul 21 trebuie să revizuim acest sistem pentru a elimina problemele cu care ne-am confruntat. Există o problemă cu proporționalitatea pe care am discutat-o și cred că avem nevoie de o clauză de proporționalitate care să fie introdusă în acest instrument revizuit pentru a nu repeta greșelile trecutului, definirea delictelor și a listei de delicte permite o interpretare diferită în diverse state membre, care pot fi interpretate din punct de vedere penal în funcție de unde te afli. De asemenea, decizia de proporționalitate, care acum depinde de organul executiv și cred că trebuie să oferim și garanții și restricții și să subliniem avantajele pe care reprezintă mandatul în sine. Deci cred că există două aspecte aici. Am văzut că există probleme, că există diferențe între statele membre în circunstanțe diferite, deci trebuie să fim deschiși, să susținem că avem nevoie de o revizuire dar în același timp să spunem cu claritate că, în principiu, mandatul european de arestare a fost un instrument pozitiv, util și susțin, bineînțeles, raportorul în abordarea sa generală. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Plenkovici. Mulțumesc, domnule președinte. Mandatul european de arestare, arestare într-adevăr, este un instrument care a crescut uh, nivelul cooperării judiciare între statele membre și ne-a permis să atingem unul din obiectivele cheie ale sistemului de justiție și anume acela de a evita și a permite impunitatea. A, permite, a permis de asemenea statelor membre să uh, facă o extradare rapidă cum nu se putea nici imagina în trecut și a crescut eficiența sistemului de justiție. Ea reprezintă o bază solidă a încrederii noastre reciproce în sistemele juridice respective. Și mă bucur că doamna Latford a organizat o conferință în urmă cu două săptămâni pe tema mandatului european de arestare. A fost o conferință pertinentă pentru noi și foarte importantă. Ceea ce mă interesează pe mine, în mod special, este să văd care este părerea Comisiei Europene, în special în ceea ce privește posibilitățile legale 2004-2013 și în legătură cu implementarea acestui mandat pe viitor. Așa că aș întreba Comisia care vor fi pașii pe care îi va face, ținând cont și de procedura de încălcare, dacă vor exista state membre care, în procesul de transpunere acestui mandat de arestare prin decizia cadru în legislația națională, modifică motivele de neexecutare. Acesta este un lucru esențial pentru noi și să vedem de asemenea care sunt instrumentele juridice care pot fi aplicate dacă un stat membru nu transpune în mod corect decizia cadru. Un alt element pe care aș vrea să-l aflu de la Comisie este să văd cum analizează acest mandat în contextul jurisdicției universale a statelor membre și dacă există o posibilitate juridică de abuz de abuzarea acestui instrument în unele legislații naționale ale statelor membre. Și dacă Comisia consideră că unele state membre, încă din 2002, au prezentat reticențe și au arătat că mandatul de arestare nu va fi aplicat pentru delicte penale care s-au produs înainte de anul 2002, deci înainte de intrarea în Uniune. Toate aceste chestiuni vor duce la o clarificare a procesului de implementare a acestui mandat de arestare european, pe care, bineînțeles, îl susțin și care consider că a devenit unul din instrumentele cele mai importante în procesul de cooperare judiciară pe teme de justiție și în procesele de extradare între statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! O intervenție, dar foarte scurtă, pentru că trebuie să intervină și comisia și după aceea raportorul principal, doamna Jimenez Beseril. Mulțumesc, Domnule președinte, vreau să mulțumesc doamnei Latford pentru expunerea detaliată și așa cum spunea și domnul Moraes, într-adevăr, uh, sistemul trebuie să funcționeze. Dar sunt de acord cu colegii mei și anume că ar trebui să evităm o, o politizare a acestui instrument. Ea trebuie să fie aplicată tuturor uh, infractorilor, atât uh, celor care sunt vinovați de uh, delicte minore, grave sau de terorism. Și aș vrea să-i rog pe raportori să țină cont și de drepturile victimelor, pentru că acestea nu trebuie încălcate din cauza discrepanțelor existente între legislațiile naționale. Și, de asemenea, consider că mandatul de arestare european trebuie revizuit, trebuie îmbunătățit și că trebuie să analizăm mai în detaliu problema proporționalității în special. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul Comisiei Europene, înainte de a da din nou cuvântul raportorului. Doamna Harking, vă rog. Very briefly, on behalf of the Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte concisă. În numele Comisiei Europene voi uh, spune că salutăm acest um, exercițiu și um, dezbaterea care a fost um, prezidată de doamna Latford și ALDE acum două săptămâni se reflectă contribuțiile în această dimineață și noi vom urmări munca Parlamentului și a Comisiei Libe în continuare. Știm că a existat un uh, studiu paralel și ne vom uh, întâlni cu um, reprezentanții pentru a completa studiul cu um, toate observațiile pe care le-ați prezentat astăzi. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, vreau doar să spun că în numele comisiei mă bucur de abordarea pragmatică și constructivă a raportorilor și a raportorilor din umbră, este clar că s-a luat în vedere o perspectivă foarte generală și că mandatul european de arestare nu există așa în, bazat pe nimic și că este nevoie de măsuri de procedură care să îl um, completeze. Cred că întrebările puse de domnul Parcoviț au fost puse și la ALDE și au, fost, um, au primit un răspuns din partea Comisiei. În ceea ce privește punerea în aplicare, mai avem și alte instrumente complementare care nu au fost puse în aplicare de statele membre și dacă acum le-ar fi disponibile cetățenilor, aceștia ar avea foarte multe opțiuni și ar exista un viitor mai bun pentru mandatul european de arestare. Noi uh, ne vom întâlni cu persoanele care fac studiul paralel și vom um, vom da, le vom da toate informațiile necesare pentru a completa munca acestora. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc din nou la dumneavoastră, domnul Latford, pentru concluzii. Mulțumesc, mulțumesc pentru toate contribuțiile aduse. Sunt, um, într-adevăr, foarte norocoasă să fie avut uh, astfel de raportori din umbră. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit astăzi și le mulțumesc pentru sprijinul oferit. Cred că este adevărat, așa cum a spus și doamna Harkins din partea comisiei, că adoptăm o abordare pragmatică și am încercat să fim obiectivi. Experiența pe care am adus-o eu în acest domeniu mă face să nu fiu de acord cu ceea ce a spus domnul Bruns. Eu nu pot să nu fiu de acord din principiu cu o măsură europeană. Doar pentru că este o măsură la nivelul Uniunii Europene, acest lucru nu înseamnă că nu este bună și nu înseamnă că nu poate fi îmbunătățită. Așa că abordarea mea este următoarea în favoarea uh, mandatului european de arestare. Nu vreau să ne întoarcem în um, situația în care unii suspecți um, trăiau o viață de vis în locuri în care nu credeau că pot fi ajunși din urmă de lege. Un astfel de sistem nu aduce dreptate victimelor și uh, nu aduce justiție dacă suspecții nu sunt aduși în fața, în fața legii. Și uh, trebuie, desigur, ca aceștia să aibă parte de un uh, proces, um, un proces uh, drept. Desigur, situația este destul de complicată și avem de-a face cu multe, cu multe provocări, dar um, și situația diferă de la o țară la alta. Probabil că mandatul european de arestare este sau nu bine implementat. S-au făcut totuși puține referințe la curte, chiar și din partea statelor membre care uh, au profitat de, de oportunitatea de a face referințe naționale. Chiar și atunci când s-au făcut astfel de referințe, curtea a adoptat o abordare destul de conservatoare, așa că nu prea avem multe informații despre modalitatea de, în care va proceda curtea. Se spune de multe ori că nu se poate pune în aplicare justiția penală de către comisie. Însă numai așa putem să ajungem la un uh, echilibru. Toat eu și toată echipa încercăm să avem această abordare pragmatică și obiectivă Mandatul european de arestare nu este sacru doar pentru că este o măsură europeană, dar nici nu este rău pentru simplu fapt că este o măsură europeană. Au fost foarte multe observații utile astăzi și voi încerca să le răspund tuturor celor care au pus întrebări. Noi încercăm să creăm o justiție penală de, penală de calitate în Uniunea Europeană. Încercăm să asigurăm comunicarea între cele 28 um, de sisteme juridice europene și să um, creăm o interacțiune foarte bună între procedurile acestora printr-o armonizare puternică. Desigur că acest lucru a creat presiuni în anumite zone și noi încercăm să eliminăm aceste presiuni. Tocmai acesta este scopul reformelor pe care le facem. Aș vrea de asemenea să îmi exprim aprecierea pentru suportul, uh, sprijinul din partea secretariatului. Aș vrea să o menționez pe Claudia Goteri, care a fost um, ne-a ajutat foarte mult uh, în ultimii ani când am făcut raportul cu privire la serviciile de interpretare și de traducere. Aceasta ne-a susținut și um, și-a adus uh, o contribuție foarte importantă la toate acest, acest, la acest efort. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și noi vă mulțumim, domnul Latford, și vă mulțumim din nou pentru aprecierile exprimate vis-a-vis -vis de secretariatul nostru și în special pentru doamna Claudia Gultieri, care tot timpul um, ne ajută foarte mult. Vă mulțumesc! A fost uh, o discuție foarte detaliată, foarte utilă și foarte constructivă, cred, cu privire la validitatea mandatului european de arestare. Ar trebui să ne gândim la ceea ce s-a realizat până de când a fost adoptat din 2002, care au fost rezultatele și, desigur, care au fost și problemele în implementarea deciziei cadru de către statele membru și modul în care se poate îmbunătăți situația și nu să ne gândim la felul în care putem slăbi acest mandat european de arestare, deoarece cred că a fost un pas foarte important în eliminarea procedurilor de extradare tradiționale care erau foarte greoaie. și uh, știm cu toții că au dus de multe ori la probleme de ordin practic, dar și de ordin filozofic. A existat de multe ori o lipsă de încredere care a fost uh, rezolvată prin uh, încredere reciprocă și prin cooperare între statele membre. Deoarece acestea luptă împreună împotriva crim infracționalității transnaționale și încearcă să asigure drepturile cetățenilor. Vă mulțumesc pentru această dezbatere și vă reamintesc că prezentarea proiectului de raport ar trebui să aibă loc pe 27 noiembrie. Pe 27 noiembrie, deci. Vă reamintesc de asemenea că la 15.30 vom avea o audiere publică cu privire la drepturile fundamentale ale cetățenilor. Membrii sunt invitați să participe la acest și la conferința președinților. Audierea publică va începe, deci, la timp pentru a putea să folosim cât mai bine timpul pe care le avem la dispoziție. Este vorba de 15 30. Cred că am folosit foarte bine timpul în această dimineață și sper să facem și acest, acest lucru și după masă. Vă mulțumesc și ne vedem mai târziu.